Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Doamnelor și domnilor, vom continua cu votul. Supun acum la vot raportul doamnei Rodust referitor la politica comună de pescuit. Trebuie să votăm 125 de amendamente din partea Comisiei PEș în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 5. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Verificăm, totuși. Verificăm amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic a doua parte din amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot pe părți, amendamentul 7, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Doamnelor și domnilor, dacă nu ridicați mâinile, va trebui să verificăm de fiecare dată electronic. Amendamentul 11 pentru. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, am uitat a doua parte din amendamentul 7. Cine este pentru a doua parte? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bun, verificăm. A doua parte din amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aveți dreptate, dar vă rog să ridicați mâinile astfel încât să vedem cât mai bine cum votați. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 25 pentru? Împotrivă? Abțineri? Bun, verificăm amendamentul 25. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. La 48. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu îmi dau seama. Verificăm electronic la 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 56. Cine este pentru?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 A treia parte. Nu. Vom verifica electronic amendamentul 60, uh, partea 2. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. A treia parte a amendamentului 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic a treia parte a amendamentului 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 63, vot prin apel nominal. S-a de, uh, deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 78. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic 81. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic amendamentul 93. S-a deschis votul. Vă rog să ridicați mâinile clar, spune doamna președinte. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 96. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97. Cine este pentru? Împotrivă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 avem o greșeală pe lista noastră de vot la 106. Prima parte uh, este negativ, a doua parte vot pozitiv. Îmi cer scuze pentru întrerupere. Tocmai am votat 101, spune doamna președinte. Dar oricum vom repeta votul la 106. Nu am votat 106, spune doamna președinte. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Iar acum a doua parte din 106. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic a doua parte din 106. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 107, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 116. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, am uitat a doua parte. Doamnelor și domnilor, nu suntem la stadion, nu trebuie să vă comportați așa, spune doamna președinte, 107 a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 116. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 118 pe două părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 120, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A patra parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a cincea parte cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 121 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 122 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 123 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 124 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126 cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 129, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 131, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 132, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 133, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot pe părți la 138. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 142, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, Doriți o verificare electronică la 142? Foarte bine, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 155. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 169. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 170. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 172, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 173, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic prima parte din 179. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte din 179. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 181. Cine este pentru? Împotrivă tineri se adoptă. 182, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Mi se pare mie. A doua parte devine caducă. 194, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. a doua parte din 182 a devenit caducă. 195 acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic 195. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 199. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 200. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă, a patra parte cine este pentru, verificăm electronic a treia parte din amendamentul 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte din amendamentul 200, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 211, prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 235. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, dar verificăm electronic 235. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot cu apel nominal la amendamentul 236. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. ...278 a fost re, uh, retras, 279, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge.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 Se adoptă. Amendamentul 280, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 237, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic. 237. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Două sute patruzeci și șase. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm 246. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 79. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 85. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 85. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 247. Cine este pentru? Împotrivă? abține. Se respinge. 87. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 248. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm acum 248. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 303. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 250. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 94. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm la 94. S-a deschis votul. S-a închis uh, votul. Se respinge. Amendamentul 290. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 221, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Supun la vot acum. 215 și 281 părțile corespunzătoare. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 215 vot prin apel uh, nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 281, vot uh, prin apel nominal. S-a deschis uh, votul, s-a închis votul, se respinge. 251, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic 222. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vot prin apel nominal la amendamentul 282. S-a închis votul. Se respinge. 291. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 304. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 252. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem la vot prin apel nominal la 282. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 283, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 284, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, verificăm 284. S-a închis votul. Se respinge. 253, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 103. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supun la vot partea corespunzătoare, amendamentul 104. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 295. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 295. S-a închis votul. Cer scuze, spune doamna președinte. Verificăm 295. S-a deschis votul. închis votul. Se adoptă. O 104 devine caduc. Deci votăm 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 238, cine este pentru, împotrivă, abțineri tineri se adoptă. Verificăm 238 acum. S-a închis votul. Se respinge. 292. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 300. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 239. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. ...257. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 258. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. paisprezece mă scuzați, 111, spune doamna președinte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 260. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu îmi dau seama. Verificăm electronic. 260. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 114, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 114. S-a închis votul. Se adoptă. unu devine caduc. Deci votăm 262. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 117. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 296. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm 296. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 297, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Doamna raportor, doamna Rodus a solicitat cuvântul pentru o propunere de amendament oral. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele uh, grupului uh, SND aș dori să depun următorul uh, amendament oral la, la articolul 15 aliniatul 1, care ar urma să fie cel târziu începând cu 1 ianuarie 2014 Uh, uh, pescuit pe uh, specii pelagice mici, diferite specii de pește. Asta, întreab, asta înseamnă că speciile caproide sunt eliminate din această listă, pentru că din acest motiv, interdicția pe aruncări peste bord ar funcționa și în Marea Mediterană. Există obiecții la amendamentul oral al doamnei raportor? Se acceptă amendamentul oral, dacă nu există opoziții. Deci trecem acum la ce se întâmplă, doamnelor și domnilor. Doamnelor și domnilor, există obiecții la amendamentul oral depus de către doamna Rodust? Nu au obiectat 40 de persoane, deci uh, considerăm că acest amendament este adoptat și continuăm cu votul. 119. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A patra parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm a patra parte din 119. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. A cincea parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A șasea parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A șaptea parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A opta parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A noua parte, cine este pentru? Verificăm electronic a opta parte din 119. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A noua parte din 119. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. A zecea parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 240, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 240, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Τροπολογίες 293 και 301 με ονομαστική κλίση έναρξη. 293 și 301, vot prin apel nominal. Votul este închis. Se adoptă. Ambele. 264, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 227 vot prin apel uh, nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 228 începe votul prin apel nominal. Votul este închis. Este respins. 216, votul apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 134. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 135 pentru, Împotrivă. ...217 devine caduc. Și trecem la 235. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 135, mă iertați. Amendamentul 218 devine caduc. 265 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 265, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 241, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 139, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 266 pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Amendamentul 266, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 224 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. Verificăm electronic 224, votul este deschis. Verificarea s-a încheiat, votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 267. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 157 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 285, prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Este adoptat. 286 a fost retras. Votăm 230. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că este respins, dar vom verifica electronic 230. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 242 vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 183 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 268 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic 269, votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 185. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 287. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 270. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 225. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 226. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 243. Prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 197. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 302 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 298. Vot prin apel nominal. Votul este închis acum. Este respins. 202 pentru. Doamna Rodu, să aveți cuvântul. Isigitria. Kann Sie bitte nochmal die äh, Abstimmung davor wiederholen? Putem uh Putem repeta votul dinainte pentru că la, în traducere am auzit un număr greșit. Chiria Rodust, you mean amendment 271? Ok. 171? Yes, yes. 298.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 Vom repeta votul prin apel nominal la 298. Votul este deschis. Este respins. Eu nu am 298 în lista mea, spune doamna președinte. 202 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 273. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. Verificăm electronic. 273. Votul este deschis. Lexi. Votul este închis. Se adoptă. 219 prin uh, apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 231 apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 232 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Este respins. 223 cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Este respins. 233 prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 274 prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 212. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 289. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 213 devine caduc și trecem mai departe la 276 cu apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 238 prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 244. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 277 a fost retras. Votăm acum 214 prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 245 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic 245. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Votăm acum întregul raport cu amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Și prin apel nominal votăm proiectul de rezoluție legislativă. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Felicitări, doamnă Rodust. Περνάμε στην έκθεση, περνάμε στην έκθεση του κυρίου Ούσκη. Votăm acum raportul domnului Uschi. Doamnelor și domnilor, e vorba de o propunere de regulament și vom supune la vot 53 de amendamente Ați cerut cuvântul, domnule Rodberând? Deci, votăm 53 de amendamente de la Comisia ENVI în grup. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 47 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 48 pentru? împotrivă, abțineri. Verificăm electronic, 48, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vot prin apel nominal la 52. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic, totuși, amendamentul 68. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Supunem la vot uh, amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. 49. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 51, vot pe părți, cu apel nominal. Prima parte. Votul este deschis. Votul este închis. Raportorul a cerut cuvântul. Aveți cuvântul, domnule Uschi. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de acest vot, vreau să vă anunț, în calitate de raportor, că acest vot pe părți nu are niciun sens. One pentru că dacă vrem să evităm uh, o încălceală, eu vreau să vă rog să votați împotriva ambelor părți dacă sunteți împotriva unei singure părți. Deci să votați împotriva ambelor. Mulțumesc. No, but he asked whether or uh, someone no, who... recommending just to wait a bit. Trecem la vot. Așa cum am planificat, vot pe părți așadar, vot prin apel nominal. Amendamentul 51, partea 1. Prima parte a fost respinsă. Trecem acum la votul pe marginea celei de-a doua părți. Votul este deschis. Votul este închis. Ambele părți sunt respinse. Trecem mai departe. 61. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Celelalte amendamente devin caduce. Supunem la vot întreaga propunere cu amendamente. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm proiectul de propunere legislativă prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări domnului Uschi. Trecem acum la raportul domnului Torvalds. Dar mai întâi îl vegi pe raportor. Trecem la proiectul de rezoluție legislativă prin apel nominal. Votul este deschis. Ok, I will repeat the vote. Mm-hmm. Repet uh, votul, spune doamna președinte. There are some problems. Iertați-mă, dragi colegi, dar a fost o mică problemă cu interpretarea vă rog uh, să dați dovadă de înțelegere. Repetăm votul așadar la raportul domnului Torvalds. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm prin apel nominal proiectul de rezoluție. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări. Mai avem un raport al domnului Torvalds. Îl supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Proiectul de rezoluție prin vot nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări încă o dată, domnule Torvalds. Trecem la raportul domnului Gallagher. Raportorul a cerut cuvântul. Aveți cuvântul, domnule raportor. De la bun început vreau să vă mulțumesc pentru susținerea din noiembrie și în ianuarie, pentru că uh, mi-ați amânat raportul uh, pentru acele măsuri. Scopul acestei amânări a fost să uh, ne concentrăm atenția asupra problemei între Parlament și Consiliu în legătură cu planurile de gestionare pe termen lung. Nu s-a făcuse niciun raport în legătură cu aceste planuri de la introducerea Tratatului de la Lisabona în 2009. Pe durata mai multor um, președinții, uh, aceste planuri au reprezentat o piatră de temelie, un lucru foarte important. Scopul acestor planuri era să protejeze resursele uh, pelagice, asigurând și um, uh, bunăstarea comunităților de pescari. Am discutat um, această problemă la Consiliu în perioada președinției irlandeze acum și am fost asigurat că Consiliul va face uh, toate eforturile pentru a găsi un uh, compromis acceptabil. Comisia de uh, pescuit a decis, prin bunăvoința sa, să voteze astăzi raportul meu. Vreau să vă avertizez că vom monitoriza cu mare atenție evoluția din următoarele săptămâni și dacă nu se face niciun progres, ne vom revizui poziția și cred că este posibil să fim nevoiți să blocăm adoptarea altor rapoarte dacă va fi necesar. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Gallagher. Domnul Langel uh, solicită cuvântul pe procedură. Aveți cuvântul. Microfonul este an. Frau vicepreședinte. Doamnă vicepreședinte, puteți să uh, încetați uh, să vorbiți la telefon sau să dați altcuiva locul dumneavoastră? Συνεχίζουμε την ψηφοφορία. Τα σχόλια εκφράζουν αυτούς που τα... Bun, vom continua cu voturile. Vom ignora aceste comentarii și vom uh, continua votul. Deci votăm uh, raportul domnului Gallagher, amendamentul 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Votăm acum propunerea amendată. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, întreaga propunere de rezoluție, așa cum a fost amendată, vot prin apel nominal. Votul s-a închis. Se adoptă. Bun, acum, conform agendei, continuăm Președinta se întrerupe. Este o moțiune de ordine? Da. Din păcate, astăzi, în cadrul acestei uh, adunări, ascultăm niște niște um, fraze care par să justifice violențele făcute femeilor, sau cel puțin le-am ascultat în aceste zile și cred că un astfel de comportament din partea unor colegi nu este tolerabil, nu este acceptabil, trebuie să condamnăm cu toții astfel de atitudini cu cea mai mare hotărâre și fără o schimbare radicală de mentalitate, eforturile noastre de zi cu zi vor fi în zadar. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση Mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Și acum votăm propunerea de rezoluție de la Comisia FEM. în conformitate cu Conferința Națiunilor Unite privind uh, eliminarea și prevenirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor. Acum, alineatul 1, vot pe părți, nu este pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 7, vot pe părți, vot prin apel nominal, pentru prima parte. Prima parte fără apel nominal, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. A doua parte cu apel nominal. S-a deschis votul acum. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a treia. S-a deschis votul. Se adoptă. Alinatul 7, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Și acum uh, considerentul uh, de cine se pentru, împotrivă, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum votăm întreaga propunere de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu următorul raport al doamnei Liotar. Parteneriatul European pentru Inovare privind împătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. Îl votăm. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Acum avem o propunere de rezoluție din partea șase grupuri politice cu privire la Citesc COP 16 în legătură cu speciile în curs de dispariție. Votăm întreaga propunere. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, raportul doamnei Holmeier. Orientări pentru bugetul 2014, alte secțiuni decât Comisia. Votăm uh, Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 26, vot prin apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? se respinge. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Raportoarea a cerut să ia cuvântul <clears throat> cu un amendament oral, doamna Holmeier. Doamnă președinte, dragi colegi, amendamentul oral este foarte scurt. Se schimbă uh, cuvântul demand driven cu cuvântul and. Restul textului rămâne. Mulțumesc foarte mult. Este cineva care obiectează la acest amendament oral introdus de doamna Holmeier? Nu? Bun, atunci votăm alinetul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, vot prin apel nominal. Începem acum, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 24. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 17, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 și 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, potrivă abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum uh, supun întreaga propunere de rezoluție la vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă.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 Alinatul 17, vot uh, pe părți, prin apel nominal, prima parte, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. A doua parte, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 26, alinatul 26, vot pe părți prin apel nominal, prima parte, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. A doua parte, votul s-a deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 30. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 42, prin apel nominal, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 47, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnul Baldasare a cerut să ia cuvântul pentru a prezenta un amendament oral. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Este vorba despre un amendament oral după alineatul 7 să spunem probleme de conformitate și relații cu țările terțe. Mulțumesc. Sunt obiecții la acest amendament? Bun. Votăm propunerea făcută de domnul Baldasare pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum întreaga propunere de rezoluție, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Felicitări, domnule Baldasare. Și acum, raportul domnului Howitt, responsabilitatea socială a întreprinderilor, votez, uh, votăm alineatul 3 prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Alinatul 4, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Alinatul 7, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 13, prima parte pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Alinatul 21 pentru. Verificăm aici. La 17. Verificăm la 17. S-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Alinatul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alinatul 26, pe părți, prima parte, cine este pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 29, prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Alinatul 31, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Alinatul 33, pe părți, pentru, prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 33, 35, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 36, pe părți, prima parte, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, alineatul 38, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 40, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Alinatul 44, prin apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Alinatul 45, pentru, prin apel nominal, s-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 53, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56 pentru. Verificăm. Verificăm. La alinatul 53 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la partea a doua a alineatului 73, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Alinatul 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot prin apel nominal la 84, s-a deschis votul, votul s-a închis. Se adoptă. 85, vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 86, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 87, Nu, verificăm la partea a doua de la 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alinatul 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că a fost foarte clar rezultatul. Și acum trecem la J. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentul N. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum votăm propunerea de rezoluție în ansamblul ei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări